verbal. Președintele a primit, din part, a primit din partea Consiliului două poziții în primă lectură. Este vorba de regulamentul privind furnizarea de date la transferuri de bani și directiva pentru în, împiedicarea folosirii sistemului financiar în scopuri de uh, spălare de bani și finanțarea terorismului. Uh, în procesul verbal al reuniunii sunt uh, publicate titlurile, iar și Parlamentul are un termen de trei luni pentru a se pronunța, începând cu 1 uh, mai. Trecem la primul punct de